Right, good, good morning, uh, Bună dimineața, dragi colegi. Îmi cer scuze pentru această întârziere, dar putem da vina pe trenuri. Din păcate, președintele Trișe trebuia să vină cu un tren care a fost anulat. Așa că, din păcate, nici măcar președintele BCE nu e în stare să convingă trenurile să meargă dacă acestea sunt anulate dar, bineînțeles, luase un tren care trebuia să-i permită să ajungă la timp aici. În primul rând, avem adoptarea ordinii de zi, se consideră adoptată și există și câteva anunțuri ale președintelui. În primul rând, în dimineața aceasta avem un grup de lucru asupra directivei uh, Security Law și acest lucru va începe la orele 10.30 și îi încurajez pe membrii să se ducă la acest grup de lucru, la acest seminar, după ce vom termina dezbaterea noastră. Și pot să-mi cer scuze încă de pe acum, pentru că nici eu nu voi putea să fiu prezent aici, pentru că va trebui să particip la un dialog tripartit în legătură cu guvernanța economică trebuie să vă informez și în legătură cu trialogul care a avut loc pe 28 iunie. Comisia a prezentat mai multe propuneri de compromis care trebuie să fie analizate de comisia noastră. Iar raportorul și comisia au cerut comisiei să se facă o nouă redactare asupra mai multor chestiuni, așa că așteptăm feedback în legătură cu câteva din aceste elemente. Nu s-a ajuns la un acord în ceea ce privește mai multe chestiuni principale în legătură cu interzicerea CDS-urilor, opțiunile de opt-out și condițiile foarte stricte care au fost impuse de Comisia Econ. Și nici în legătură cu alte chestiuni. Votul la plenară asupra textului adoptat la Econ este prevăzut pentru săptămâna viitoare plenara de la Strasburg. Și înainte de a trece la punctul 3 de pe ordinea de zi și la dialogul monetar cu Banca Centrală Europeană, ultimul dialog monetar pe care l-am avut cu președintele a fost pe 21 martie, iar următoarea întâlnire, în principiu, va avea loc pe 19 septembrie. Am avut documente de, de informare în legătură cu austeritatea fiscală, politici monetare, impactul asimetric asupra zonei euro și asupra statelor membre, restructurarea datoriilor și problemele, uh, ramificațiile în zona euro. Și alte documente sunt publicate pe site-ul nostru. Din păcate, din cauza de limită de timp, va trebui să uh, amânăm această întâlnire cu experții, însă, bineînțeles, îi putem întreba în legătură cu întrebările pe care le avem în acest domeniu. Avem și o listă de întrebări și voi încerca să vă ajut cât mai mult pentru a ne asigura că cât mai mulți membri vor avea ocazia să intervină, ținând cont, bineînțeles, de limitele de timp pe care le avem, pentru că există și alte ședințe în paralel. Așa că vă mulțumesc foarte mult, domnule Trișe, este o adevărată plăcere să vă avem aici. Îmi pare rău că trebuie așa direct să începem, însă sunt convinsă că puteți să o faceți. Vă dau cuvântul. Mulțumesc, mulțumesc, doamna președintă. Dragi membri, este adevărată plăcere să mă aflu din nou la Parlament și în fața comisiei dumneavoastră pentru acest schimb de păreri pe care îl avem întotdeauna organizat. Întâlnirea noastră vine la un moment când se iau decizii importante. În special ne îngrijorează încheierea procedurii legislative asupra pachetului guvernanței economice. Aș vrea în primul rând să salut eforturile continue ale Parlamentului European și ale Consiliului pentru a-și apropia pozițiile în ceea ce privește acest pachet de guvernanță economică. După cum știți, Consiliul Guvernatorilor ar fi dorit ca Consiliul de la 24 iunie să facă un gest de deschidere față de Parlamentul European. Principalul punct de dezacord, extinderea majorității calificate inversate în caracterul preventiv al pactului de stabilitate, este foarte important zona euro are nevoie de un cadru de guvernanță economică întărit și ambițios. Criza actuală ne arată în mod clar că consecințele nefaste ale politicilor bugetare și economice nesănătoase sunt acestea. Tocmai de aceea este foarte important să ajungem la un consens ambițios. În situația actuală, un consens ar fi într-adevăr de salutat, iar acest consens ne-ar arăta într-adevăr că am reușit să învățăm lecțiile potrivite din criză. Let me now turn to the economic and monetary. Să revenim acum la evenimentele economice și monetare în zona euro. De la ultima întâlnire pe care am avut-o în martie, am uh, luat câteva măsuri. Doamna președintă, ne aflăm acum în uh, perioada de separare pentru că următorul Consiliu de Guvernare va avea loc uh, pe 7 iulie. Și aceasta înseamnă că nimic din ceea ce voi spune astăzi n-ar trebui să fie interpretat uh, ca fiind o viitoare decizie a politicii monetare care se va lua pe 7 iulie. Informațiile pe care le-am avut de când am vorbit ultima oară ne-au confirmat această tendință pozitivă la nivel economic în zona euro. Ne așteptăm în continuare la extinderea economiei mondiale și a cererii la nivel național din partea sectorului privat ca un adevărat motor al creșterii economice. Ultimele previziuni macroeconomice ale sistemului euro confirmă această tendință se prevede o creștere economică între 1,5 și 2,3% pentru 2011 și între 0,6 și 2,8% pentru 2012. Din punctul nostru de vedere, riscurile sunt încă echilibrate în contextul unei incertitudini foarte clare. În ceea ce privește evoluția prețurilor, am văzut că există presiuni crescute asupra prețurilor, în special în primele faze ale procesului productiv. Inflația în zona euro s-a menținut la nivelul de 2,7% în mai, după ce ajunsese în aprilie la 2,8%, iar eh, inflația înregistrată în ultimele luni reflectă în special prețurile ridicate la energie și la produsele de bază. Inflația probabil că va rămâne sub 2% în următoarele luni, în special eh, din cauza prețurilor la aceste produse. Previziunile sistemului euro arată că inflația va fi între 2,5 și 2,7% pentru 2011 și între 1,1 și 2,3% pentru 2012. De aceea este atât de important ca această rată a inflației destul de ridicată să nu aibă și consecințe de al doilea nivel, de exemplu prin uh, salarii mai înalte sau stabilirea prețurilor și să nu ducă deci la presiuni inflaționare suplimentare riscurile în ceea ce privește evoluția prețurilor sunt în continuare în creștere. Prețurile la energie ar putea crește mai rapid decât ne-am aștepta și da, taxele indirecte și prețurile care sunt gestionate ar putea să crească mai rapid, aceasta pentru a reduce deficitul bugetar. În plus, utilizarea capacităților ar putea exercita o influență și mai mare asupra prețurilor naționale. În ceea ce privește analiza monetară, vedem că extinderea monetară se uh, recuperează și în același timp lichiditatea monetară este destul de extinsă, având un potențial de a ajusta presiunea asupra prețurilor. După cum știți, noi dorim ca aceste previziuni ale inflației să rămână în conformitate cu acea rata inflației scăzută aproape de 2% pe termen mediu. Ținând cont de acest context, Consiliul Guvernatorilor a crescut uh, rata dobânzii, după cum știți, cu 25 de puncte bazice în aprilie pentru a putea ajusta politica monetară, ținând cont de riscurile crescute în ceea ce privește stabilitatea prețurilor. Și a, uh, pentru că de atunci până acum nu s-au mai făcut uh, modificări, am spus și în conferința de presă, după ultima întâlnire a guvernatorilor, că politica monetară trebuie să fie ajustată în continuare, pentru că riscurile sunt în continuare în creștere. Deci trebuie să fim foarte atenți, să fim pregătiți pentru a interveni la timp astfel încât să evităm ultimele tendințe ale prețurilor spre creșterea acestora care să ducă la presiuni asupra inflației pe termen mediu. În ceea ce privește măsurile nestandardizate, Consiliul Guvernatorilor la începutul lunii a hotărât care sunt procedurile de licitație la nivel fix, pentru o refinanțare a operațiunilor până în cea de-a treia parte a anului 2011. Și acum am să revin la consolidarea fiscală și în uh, Uniunea Monetară, Banca Centrală trebuie să stabilească rata dobânzii ținând cont de o perspectivă globală. Așa cum Rezerva Federală din Statele Unite nu poate să aibă o politică a dobânzii doar în funcție de condițiile economice din uh, statele uh, americane fiecare în parte. Stabilirea unei astfel de politici, ținând cont de zona euro în, în ansamblul său, nu înseamnă să nu ținem cont de diversitatea condițiilor financiare. După criza financiară, BCE-ul a adoptat o serie de măsuri nestandardizate pentru a promova cât mai mult cu putință o funcționare corectă a politicii monetare în întreaga zona euro. Principalele provocări în ziua de astăzi cu care se confruntă câteva țări din zona euro sunt rezultatul faptului că unele guverne nu au implementat reformele necesare și politicile necesare care să aducă beneficii cetățenilor și publicului european în general. De aceea este important ca statele din zona euro să-și asume responsabilitățile la nivel național, responsabilități care survin în urma participărilor în zona euro experiențele în ceea ce privește consolidarea fiscale ne arată care sunt beneficiile pe termen lung uh, în ceea ce privește reducerea uh, nepotrivirilor fiscale. Există trei motive pentru care e nevoie de o astfel de consolidare fiscală care este benefică în actuala circunstanță. Aceasta, împreună cu reforme structurale potrivite, promovează o creștere economică pe termen lung. Acesta este primul punct. În al doilea rând, pentru economiile cu uh, dezechilibre fiscale foarte mari, este absolut necesar să se crească încrederea și, în al treilea rând, pentru toate economiile, aceasta creează zone tampon care sunt esențiale pentru a face față evenimentelor neprevăzute. Din acest motiv, de asemenea, negocierile în curs asupra pachetului de guvernanță economică ar trebui să ducă la rezultate destul de ambițioase. Am spus acest lucru de mai multe ori, pentru că deși suntem de acord cu Parlamentul European asupra acestui punct, totuși e nevoie de un pas înainte în ceea ce privește guvernanța economică prin acest pachet legislativ care este acum dezbătut. Și aș vrea să reamintesc aici două lucruri. În primul rând, că n-ar trebui să ne mulțumim doar cu un pact de stabilitate și creștere mai puternic, ținând cont uh, de aceste ultime etape ale deficitului uh, bugetar. Avem nevoie de o reajustare a problemelor fiscale și aceasta încă de la începutul procedurilor și avem nevoie de un vot cu majoritate calificată inversată în, inclus în acest pact. Aceasta pentru a putea aplica și sancțiuni atunci când este nevoie. În al doilea rând, am putea avea beneficii de pe urma dezechilibrelor macroeconomice care ar putea detecta aceste dezechilibre într-o fază incipientă și aplicarea tabelelor de marcaj bine stabilite după aceea se poate face corectarea la modul cel mai potrivit astfel încât ne putem centra pe țările care reprezintă un risc cât mai puternic pentru zona euro, în special asupra celor pierderi de competitivitate excesivă. Aș vrea să trec acum la ultimele evenimente în ceea ce privește datoriile suverane. După cum știți, la nivelul zonei euro am văzut consolidarea fiscală care este în curs în multe țări și, așa cum arată uh, previziunea din primăvara anului 2011 a Comisiei Europene, aceasta va face ca deficitul guvernamental general să uh, scadă cu 3,5% în 2000, până în 2012. Este o perspectivă pozitivă, în special dacă ținem cont de tendințele la nivel internațional de asemenea și pentru deficitul fiscal în zona euro, care este, după cum știți, mai puțin de jumătate din cel al Statelor Unite sau al Japoniei. Totuși, anumite state din zona euro se confruntă cu probleme foarte mari de datorii și de deficit. BCE-ul a arătat întotdeauna că modalitatea cea mai bună de a face față acestor probleme de datorie suverană este printr-o implementare corectă și disciplinată a metodelor de consolidare fiscală și prin reforme structurale care să promoveze creșterea economică pe termen mediu. Pentru statele din zona euro și cele care se află în cadrul programului FMI, e nevoie de o implementare a acestor programe care este absolut necesară pentru a reveni la o situație economică solidă. Acest lucru a fost confirmat și la Consiliul European, care, la ultimele întâlniri, a cerut autorităților naționale, în special, dar nu numai Greciei, să continue această, acest proces de implementare și să facă eforturile de ajustare necesare pentru ca țara să se redreseze. În acest sens e nevoie de un consens de unitate națională. În ceea ce privește acțiunile pe care le avem pentru reducerea datoriilor, aș vrea să preamintesc ce am spus de multe ori din partea Consiliului Guvernatorilor. Noi suntem împotriva oricărui concept care nu ar fi absolut voluntar sau ar putea fi într-un fel obligatoriu. Cerem de aceea să, să evite orice fel de tendințe de alegere a neplăților. Aș vrea să adaug aici câteva cuvinte și în legătură cu implicarea sectorului uh, privat. N-ar trebui să uităm că acest capital privat este mobilizat atunci când e vorba de privatizări, privatizări care pot fi o bună modalitate de mobilizare a capitalului privat uh, și care a fost încurajată îndeosebit, îndeosebi în cazul Greciei. Este o modalitate eficientă de mobilizare, cum spuneam, a capitalului privat și are consecințe pozitive nu doar în ceea ce privește finanțarea unei țări, ci și din punctul de vedere al efectelor structurale pozitive asupra creșterii și locurilor de muncă. În sfârșit, sectorul privat care se implică este obiectivul pe care îl avem cu toții pentru a putea avea în sfârșit uh, din nou o piață financiară a sectorului privat în mod spontan. Mulțumesc pentru atenție! Indeed, we'll now move Vă mulțumesc foarte mult. Vom trece acum la întrebări. Ca de fiecare dată le reamintesc membrilor să nu încerce să pună niște întrebări foarte complicate, lucrurate și lungi, pentru că fie eu vă voi întrerupe, fie nu veți primi un răspuns din partea domnului Trișe. Deci vă rog să fiți conciși și să nu vă referiți la prea multe elemente în uh, întrebările dumneavoastră. Cu toții vom avea de câștigat. Prima persoană, numele PP-ului, Domnul Raps. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Domnule președinte, înainte de a vă adresa întrebarea mea, vreau să vă felicit pentru obținerea premiului Carol cel Mare. Cred că faptul că ați primit uh, acest premiu este o dovadă a faptului că aceste premii se adresează și sunt acordate marilor europeni. Și acum să trec la întrebarea mea. Mă voi referi la implicarea sectorului privat. Cum evaluați declarația guvernului uh, francez în ceea ce privește implicarea sectorului privat? Președintele francez s-a referit la, această, uh, la acest subiect. Dumneavoastră, în același timp, ați avut o reacție uh, la adresa problemei reprezentate de agen- agențiile de rating dumneavoastră, la fel ca și uh, guvernul german, de altfel, ați cerut limitarea puterii agențiilor de rating. Însă mai apoi vedem că există o serie de colaboratori ai unor agenții de rating care se adresează uh, presei și ne, ne explică prin intermediul presei uh, Uh, cât de importante sunt agențiile de rating. Și, deci, prin urmare, vă întreb care este atitudinea dumneavoastră în, în ceea ce privește aceste agenții. În al doilea rând, în ce măsură implicarea sectorului privat reușește să respecte principiul moral hazard? Pentru că vedem că investitorii privați reușesc să obțină profite uh, deosebit de mari din investițiile lor. Și, în ultimul rând, oare nu credeți că sprijinind această mișcare, nu faceți decât să creați un precedent negativ pentru viitor? Vă mulțumesc! Thank you. Thank you very much indeed. Mulțumesc foarte mult! Vă mulțumesc pentru cuvintele de laudă care uh, îmi merg la inimă. Sunt importante pentru mine și pentru BC. Trebuie să vă spun, pentru uh, Consiliul Guvernatorilor de la BCE, această chestiune a unei implicări voluntare a sectorului privat, care este discutată, deci de guverne și instituțiile din sectorul privat, deci noi credem că aceasta ține de responsabilitatea guvernelor. Urmărim, bineînțeles, ceea ce se întâmplă de aproape, avem rolul nostru de consiliere, și după cum spuneam, noi nu dorim să existe operațiuni uh, uh, obligatorii, vrem să uh, evităm evenimente de credit și uh, incapacitatea de plată, asta cu orice preț, însă nu noi suntem în locul acestor guverne care, în urma discuțiilor, vor hotărâ ce se întâmplă. Deci vă spuneam, în momentul de față urmărim cu vigilență ceea ce se întâmplă, însă nu vă pot da o judecată precisă sau un sfat precis în legătură cu ceea ce se întâmplă și știu că există o serie de chestiuni care sunt examinate, mai multe concepte pentru uh, natura acestei implicări a sectorului privat. Ceea ce e important e să ne referim la acordul din 28 noiembrie dintre membrii zonei euro. Atunci și-au făcut publică doctrina lor în ceea ce privește implicarea sectorului privat iar acest text, foarte important, a fost publicat și ca anexă la declarația șefilor de stat după această reuniune din 28 noiembrie. În document se spune foarte clar că există mai multe situații la nivel internațional, așa cum se întâmplă cu doctrina femeiului, și de cele mai multe ori prezumția este că dacă există ajustările corecte, se ajunge uh, în mod automat pe termen lung, pe termen mediu, mă scuzați, la o refinanțare spontană a pieței. Asta s-a întâmplat, de exemplu, în Asia, cu excepția Indoneziei. Și acolo nu a avut loc o implicare a sectorului privat pentru restructurarea datoriei. În anumite cazuri, bineînțeles, se constată că, din păcate, acest lucru nu este posibil. Însă, după cum spuneam, eu țin aici uh, la respectarea droptinelor internaționale, uh, la care a făcut trimitere și Eurogrupul la sfârșitul lunii noiembrie în mod foarte explicit. Vă mulțumim foarte mult. Din partea socialiștilor, Domnul Heglund. Felicitări, domnule Trișe. Domnul Schicluna, mă scuzați. Voi lăsa celelalte felicitări eh, din partea grupului ulterior. Acum să vedem cum s-a ocupat UE de această criză. A improvizat foarte mult. La urmă urme, noi nu aveam un plan pentru a interveni. Și am fost criticați deoarece de fiecare dată au venit niște remedii eh, în ultima clipă stabilite doar într-un weekend. Acum, să ne gândim la pachetul de guvernanță economică. Ce sugerați dumneavoastră, din experiența dumneavoastră? Nu neapărat în ceea ce privește prevenirea crizei, deoarece asta e o parte importantă, însă aici suntem de acord, însă în ceea ce privește părțile mai dificile de de prevenirea crizei. Știm că lipsesc idei care să încurajeze creșterea. Știm că în alte țări a existat și devaluare și rate ale dobânzilor mai uh, scăzute. Deci ce poate să facă o țară când se află într-o astfel de situație pentru a împiedica criza? Vă mulțumesc! Da, văd că dumneavoastră vă concentrați întrebarea pe gestionarea crizei și nu pe prevenirea acesteia. Însă prevenirea crizei uh, e absolut esențială. Și acesta este principalul învățământ pe care îl putem trage din urma, în urma evenimentelor actuale. Știu că asta se discută foarte mult acum și știți în ce măsură împărtășim părerile Parlamentului European în această uh, privință. În 2004 și în 2005, țări majore și o spun cu tristrețe, toate sunt niște țări mari. Toate țările mari erau în favoarea slăbirii pactului de creștere și stabilitate. Doreau să se distrugă principalele elemente din acest pact. Și aceste țări mari erau sprijinite și de anumiți uh, economiști. Deci ei spuneau că acest pact uh, e practic ceva care îi încătușează și nu îi lasă să se dezvolte. Și vedeți ce s-a întâmplat între timp. Spuneau că supravegherea politicii uh, fiscale îi încătușa prea mult. Deci din 2005 BCE-ul spune clar că trebuie să urmăm foarte atent costurile uh, muncii unitare și toate dezechilibrele care există pe zona, în zona euro. Mai ales, uh, deci pentru, dar și în toate cele 27 de state membre. Și acum recunosc că era util acest pact după criză. Însă dificultățile sunt duble. Politica fiscală și lipsa de competitivitate, pe de altă parte. Cu asta ne confruntăm acum. În ceea ce privește gestionarea crizei, știți că ne-am întrebat foarte clar în ceea ce privește, am cerut ca facilitatea de stabilitate să fie cât mai flexibilă. Și am spus că ajustarea trebuie să fie cât mai credibilă și solidă, deoarece regula jocului e să recăpătăm încrederea, iar încrederea e un concept oarecum asemănător cu un bloc. Deci ai nevoie de, de încrederea investitorilor, a celor care fac economii, a familiilor. Deci asta depinde foarte mult de deciziile pe care le iei, nu doar din punct de vedere fiscal, ci și din punct de vedere al reformelor structurale și al tuturor reformelor care permit să crească potențialul de creștere. Și de aceea instrumentele create pentru a face uh, față crize trebuie să fie flexibile. Și de multe ori nu ni s-a urmat sfatul, regretăm acest lucru, Însă știți că instituțiile uh, responsabile trebuie să ia deciziile. Vă mulțumesc. Silvi, în numele grupului ALDE. Bună ziua, domnule președinte. Întâi un comentariu. Eu am fost foarte uimită în ultimele săptămâni de faptul că în același timp au loc uh, negocieri privind guvernanța economică și negocieri pentru a desemna succesorul dumneavoastră. Văd că pentru statele membre există niște reguli nescrise foarte importante pentru, ca, pentru care sunt gata să se bată chiar în detrimentul independenței BCE-ului și pe de altă parte avem reguli scrise eu una țin să spun în fața dumneavoastră, așa cum am făcut-o și când l-am audiat pe domnul Michel Barnier, că orice preluare acestor posturi uh, comunitare dintr-o perspectivă națională e o încălcare a tratatelor. Poate că trebuie să găsim echilibru, însă nu mi se face normal uh, nu mi se pare normal că s-au făcut presiuni asupra unui membru al Consiliului care lucrase foarte mult, mai ales în ceea ce privește datoria și incapacitatea de plată. Și ajung aici și la regulile scrise, pe care văd că nu uh, vor să le respecte. Vă mulțumesc pentru faptul că ați subliniat cât de importantă este prevenirea și că ar trebui să există mai multă automaticitate. Ați auzit ce a spus domnul Lipski săptămâna trecută, deci ar vrea să știu. Dacă dumneavoastră credeți că în lipsa acestor elemente ar trebui să rămânem cu pactul așa cum e el, deoarece între un quantum leap și un leap service eu prefer saltul cantitativ. De... Și nu doar vorbele goale. Vă mulțumesc pentru întrebări și pentru comentarii. În ceea ce privește independența BCE, știți că noi am marcat în foarte clar de la bun început independența noastră. Asta e în arhive. Iar atunci când șefii de stat și de guverne ne-au cerut să scadem rata dobânzii, în 2004 noi am spus nu. Vă amintiți poate că atunci eram la 2%, SUA era la 1%, am spus nu în momentul de față și on record avem cererea din partea a trei țări uh, majore. Șefii de stat și de guvern au făcut această cerere. Am crescut uh, dobânda la sfârșitul anului 2005, în decembrie, iar 10 guverne din 12 protestau vehement în public în legătură cu acest lucru și aș putea să citez și alte exemple legate de hotărârea noastră, inclusiv conflictul pe care l-am avut în 2004-2005, conflict pe care l-a avut și Comisia, de altfel, cu guvernele care doreau să destrame pactul de creștere și stabilitate. Deci, în numele Consiliului de Guvernatori, eu am spus că aveam îngrijorări foarte serioase, grave concerns, în legătură cu ceea ce se întâmpla în momentul respectiv. Și a fost și mai uh, grav, deoarece era vorba uh, și de regulile scrise, practic, aici, nu doar de spiritul legii. În ceea ce vrește negocierile în curs, eu nu am sfaturi de dat. Parlamentul uh, a luat o anumită poziție, are loc acum trialogul. Eu unul sunt convins că Parlamentul va continua pe o cale bună, cale bună pentru Uniunea Europeană și pe toți ne va judeca istoria, să știți. Și vom fi judecați, și, iar uh, instituțiile care au fost um, ezitante, care nu au învățat, uh, care nu au tras învățăminte de pe urma crizei, vor fi învățate, vor fi judecate sever. Și faptul că nu s-au corectat slăbiciunile rapid și așa cum trebuia să se facă e ceva foarte grav. Asta e o răspundere foarte, foarte grea. Deci vedeți că există tensiuni între îngrijorările pe plan național și cele europene. Noi suntem o instituție europeană, la fel și dumneavoastră, și de aceea nu e uimitor că de multe ori împărtășim aceleași opinii. Și întotdeauna am spus-o noi și cred că asta corespunde și sentimentului Parlamentului. Am spus că în cadrul tratatului actual, deoarece acesta nu poate fi modificat a, imediat, ci pe termen mai lung, deci în cadrul tratatului actual trebuie să mergem cât mai departe în ceea ce privește consolidarea pactului de creștere și stabilitate. Și aș fi nedrept dacă aș spune că starea actuală a dosarului nu e mai bună decât uh, pactul uh, anterior de creștere și stabilitate. Am adăugat acum acest pilon al supravegherii a dezechilibrelor, indicatorii de competitivitate, un al doilea pilon foarte important. Deci nu pot să spun că nu s-au făcut progrese importante, însă în același timp, faptul că nu s-a mers până la capăt E ceva foarte grav din punctul nostru de vedere. Și sper din toată inima că veți uh, găsi o soluție, dând dovadă de hotărârea care se impune. O soluție mai bună decât cea actuală. Mulțumesc. Vă mulțumesc. În numele ECR Thank you, Madam Chair, and... Vă mulțumesc, doamnă președinte. Vreau să vă felicit pentru modul în care ați condus uh, BCE pe parcursul acestei crize financiare, recesiuni globale, prime crize care afectează Europa, criza datoriilor suverane. Deci, date fiind aceste condiții în care se dezvoltă economia europeană, Moneda unică a rămas uh, relativ puternică și nu vă putem mulțumi decât dumneavoastră pentru această, uh, acest lucru. Haideți să ne gândim la viitor în momentul de față. Există rapoarte care ne arată faptul că China preferă să investească în alte obligațiuni decât cele americane. Să fie aceasta o să fie aceasta o dovadă a modului în care atitudinea Chinei s-a schimbat uh, Uh, pe parcursul ultimilor ani, încrederea Chinei a crescut în euro, uh, scăzând în uh, ceea ce privește dolarul american. Oare, că, oare China va reuși să ajute Europa în eliminarea crizei datoriilor suverane? Da, e o temă foarte importantă. Trăim într-o lume deschisă. Investitorii privați și, de asemenea, cei publici analizează permanent uh, care sunt uh, cele mai bune opțiuni în privința investițiilor. Bine, BCE-ul niciodată nu a demarat o campanie globală încercând să atragă investitorii străini. Nu. Noi am considerat întotdeauna că această decizie trebuie să fie luată într-o manieră descentralizată de fiecare investitor în parte. Apreciez însă faptul că ați uh, vorbit despre încrederea uh, lumii în moneda unică. Bine, această încredere nu mă surprinde. Asta deoarece paradoxul zonei euro este acela că avem Uh, probleme, unele probleme, uitați, avem probleme de guvernanță, avem uh, probleme legate de țările, statele membre, Asta pe de o parte, însă pe de altă parte, dacă e să ne uităm la zona europeană ansamblu, ne dăm seama că această zonă are niște caracteristici absolut geniale. Vedeți, că avem acest deficit uh, care este doar jumătate din deficitul pe care, cu care se confruntă alte economii la nivel mondial, avem o creștere economică ce a fost uh, permanent dovedită uh, și de fiecare dată s-a dovedit a fi mai, mai mare decât proiecțiile inițiale. Vă aduc aminte faptul că în prezentarea inițială am uh, menționat creșterea uh, pe care am înregistrat-o în uh, ultimele trimestre, o creștere semnificativă, mult mai mare decât ne-am fi așteptat. Și, nu în ultimul rând, inflația a rămas undeva sub 2% sau aproape de procentul de 2%, Uh, ceea ce a făcut ca moneda unică să fie una puternică. Și deci, vedeți, acestea sunt caracteristicile esențiale ale zonei euro, pe ansamblu, și uh, ne dăm seama că stabilitatea prețurilor, cel puțin în această zonă euro, a, a fost extraordinară în, uh, în ultimii uh, Uh, ani. Și, bine, stabilitatea prețurilor este ținta noastră primă. Bine, nu vreau să comentez acum atitudinea Chinei. Bineînțeles, chinezii încearcă să-și optimizeze investițiile și economiile, dacă îmi permiteți, dar noi avem vis-a-vis -vis de China exact aceeași atitudine ca și vis-a-vis -vis de ceilalți investitori potențiali. Mulțumesc. În numele verzilor, Filip. Uh, Mulțumesc, domnule președinte. Vorbim de lichiditate, de solvabilitate. Dumneavoastră ne spuneți că problema, Elena, nu este o problemă de solvabilitate, ci doar de lichiditate. Colegul dumneavoastră, domnul King, spune exact uh, de andoaselea, deci uh, nu știu ce se discută la dumneavoastră și mă întreb până la urmă dacă problema, Elena, nu este oare totuși o dacă nu este o problemă de solvabilitate, dacă există totuși probleme de solvabilitate, și anume care ar fi criteriile care ar putea să vă facă să declarați o țară ca nefiind solvabilă. Și atunci, dacă nu este cazul pentru Grecia, atunci cum vă explicați uh, rata dobânzii pe care trebuie să o plătească Grecia pe piețe? Pentru că un lucru nu se înțelege aici. Asta ar însemna că sectorul privat primește un, o rata dobânzii care include o rată a riscului care nu este asumată. Aceasta ar însemna să existe un transfer practic de bogăție din partea guvernului grec, deci din partea poporului elen, către sectorul privat. Deci nu văd această congruență între ce spuneți dumneavoastră și realitatea pe care o cunoaștem cu toții. Dacă ați putea să-mi clarificați această situație, v-aș mulțumi. Mulțumesc, am să vă răspund. În primul rând, reușita unei ajustări trece printr-o revenire la credibilitate, la încredere. Aceasta înseamnă să reușim. Reușita la nivel mondial este marcată de momentul în care piețele, în mod spontan, investitorii revin pe piață pentru că au încredere în ea. Iar încrederea nu este încurajată dacă, pe de altă parte, avem o dezbatere continuă între aceste două probleme, solvabilitate și lichiditate. Chiar dacă acest lucru, în cazul primului program de ajutor grec, fusese deja hotărât la nivelul comunității internaționale. Așa că un lucru e sigur dacă avem această dezbatere continuă asupra celor două puncte, înseamnă că nu facem ceea ce trebuie pentru a asigura această reușită și cu toții ne dorim reușita. Grecii, vecinii Greciei și nu doar cei care se află în Europa sau în zona euro și nu doar cei din Uniunea Europeană. Așa că cred că această dezbatere este una foarte periculoasă și mi-aș dori să avem o dezbatere uh, care să nu fie atât de spectaculoasă precum cea de acum și după aceea, când se va lua decizia, să se respecte. Iar relația cu sectorul privat este mult mai complicată decât ați putea crede dumneavoastră. Dacă rata dobânzii acum este la nivelul la care este, aceasta se datorează și faptului că anumiți actori s-au implicat în anumite operațiuni din teama de a nu pierde bani sau poate dintr-un alt motiv și anume de pură speculă. Pentru că Există acești bani dacă s-ar ajunge la această incapacitate de plată. Deci, sectorul privat în ziua de astăzi este mult mai complicat acum decât ce se întâmpla în urmă cu 20 de ani. Există practic două tipuri de investitori, unii pe termen scurt și unii pe termen lung. Și dacă îi pedepsim pe unii și recompensăm pe ceilalți care au făcut uh, speculații, practic uh, intrăm aici uh, într-un joc tendențios și care nu ține cont de realitatea foarte complexă a piețelor financiare. Deci, Încercăm să fim foarte determinați și e clar că această ajustare este primul lucru care trebuie făcut. Și spun foarte clar că din acest punct de vedere e clar că avem nevoie, în toate țările unde există un astfel de programe, avem nevoie de un program credibil care să convingă toți uh, analiștii și, bineînțeles, cei care ar putea avea economii și care să fie susținut de întreaga țară. Spuneam că e nevoie de o adevărată uniune atunci când ne aflăm într-o astfel de criză și în care întreaga țară uh, riscă atât de mult. Și, pe de altă parte, trebuie să fim foarte hotărâți și foarte lucizi. Iar în cazul Greciei, prima condiție este, în primul rând, acest program. Și vorbim aici, practic, de ceea ce este în curs. Vom vedea rezultatele. Iar a doua condiție importantă este privatizarea. Am vorbit și în prezentarea mea despre această privatizare și Grecia, spre deosebire de alte țări, prezintă un atu și anume capacitatea sa de a mobiliza uh, banii din sectorul privat prin aceste privatizări care sunt destul de mari. Este vorba de un proiect inclus deja în program, în valoare de 50 de miliarde de euro, deci aceasta reprezintă aproape 20% din PIB, deci o sumă enormă. Însă, în încheiere, Subliniez încă o dată că este în interesul poporului elen, a întregii națiuni elene, să își asigure o creștere economică pe termen lung și crearea de locuri de muncă pe termen mediu și lung. Bineînțeles că aici intervine toată comunitatea internațională, nu doar cea din Europa, ci din lumea întreagă și aceasta sunt necesare pentru ca această încredere să fie din nou prezentă și cât mai repede cu putință și fiecare dintre noi își are partea sa de responsabilitate. Mulțumesc! Thank you on behalf of the GUE. It's... Mulțumesc! În numele GUE, domnul Huntas. Chiria Proedre. Κύριε Trisei, κύριε Proedre, să ευχαριστώ πολύ για την σημερινή Vă mulțumesc, domnule președinte, domnule Trișe, vă, da, vă mulțumesc foarte mult pentru toate informațiile pe care ni le-ați dat astăzi. Mi-ar plăcea să primim aceleași răspunsuri și în scris din partea dumneavoastră pentru a elimina orice fel de uh, probleme de înțelegere. Nu voi mai pune nicio întrebare pe tema Greciei, pentru că deja ați uh, fost întrebat multe și ați dat multe întrebări. Însă, cu toate acestea, vedem uh, această evoluție a datoriilor de stat. Uh, Grecia, Portugalia și uh, Spania au intrat uh, sub egida mecanismului de ajutorare financiară. Vedem că um, fiecare dintre aceste state este obligat să respecte anumite condiții. Însă vreau să vă întreb dacă e corect ceea ce am citit în uh, presă cu privire la Portugalia și Irlanda. Am citit că Portugalia și Irlanda trec printr-o perioadă de recesiune, ceea ce uh, generează, bineînțeles, la, uh, generează o situație și mai gravă, care la rândul uh, său generează o nevoie de credite suplimentare. În Grecia știm cam, cam cine este vinovat pentru această situație, în celelalte state încă nu se știe exact. Însă, dacă se ajunge într-adevăr la o uh, Uh, necesitate de, de contractarea unor noi credite care să, să fie acordate și de către uh, investitori privați, atunci se adaugă și un fel de dobândă. Dacă, de asemenea, termen, termenul de plată uh, se uh, prelungește, atunci am înțeles că statele care contractează aceste credite sunt obligate să plătească niște dobânzi mai mari e adevărat ceea ce am citit. Dați-mi voie să comentez cele spuse de dumneavoastră. Ce numim noi astăzi austeritate înseamnă, de fapt, o corectare are a unor evoluții din trecut, evoluții care nu ar fi trebuit să aibă loc, care ar fi trebuit să fie prevenite. Bine, nu vreau să vă bombardez acum cu o mulțime de cifre, Însă creșterea uh, medie a costurilor pe unitatea de muncă în cele trei state pe care le-ați uh, menționat a fost mult mai mare decât creșterea medie a aceluiași uh, factor în întreaga zonă euro. Haideți să luăm exemplul salariilor din sectorul public. Avem aceeași monedă, euro, și, de asemenea, avem aceeași putere de cumpărare, pentru că vorbim despre aceeași monedă. Deci moneda unică poate ajuta la achiziționarea acelorași lucruri în întreaga lume, fie că te afli în cele trei state pe care le-ați menționat, fie că te afli în alte uh, state din Uniunea Europeană. Deci avem salariile din sectorul public uh, creșterea medie în, în uh, ultimii ani a fost ceva de genul 38%. În alte state, în unele state, această creștere a fost mult mai mare. A fost, uh, s-au înregistrat cazuri în care această cre- creștere a fost chiar de peste 100%. Deci o creștere nerațională. Și de-a lungul anilor noi am tot spus că această evoluție nu este nici pe departe sănătoasă. În momentul de față ne confruntăm cu o corectare acestor evoluții trecute lucrurile ce se întâmplă în momentul de față nu sunt abstracte, măsurile pe care le luăm nu sunt abstracte, ci sunt, o, o, măs, sunt măsuri de corectare a evoluției din, uh, din trecut, uh, corectare necesară dacă e să ne întoarcem la creștere economică și la crearea de locuri de muncă. Bine, nu vreau să uh, felicit o țară în parte, noi suntem responsabili pentru toată zona euro, însă uh, vreau să menționez faptul că Banca Centrală a reușit să își atingă responsabilitățile, a oferit un cadru comun zonei euro, deci dacă e să ne uităm la uh, zona euro în general, evoluțiile nu au fost chiar rele și asta mulțumită uh, băncii centrale. Băncii centrale europene care are practic exact aceeași misiune ca și uh, Rezerva Federală din America. Rezerva Federală de acolo este responsabilă pentru teritoriul întreg, întregii întregului stat pentru viitorul tuturor statelor americane. La fel și noi avem o responsabilitate sporită pentru întreaga zonă euro, însă nu suntem responsabili pentru ceea ce se întâmplă în state individuale. Noi oferim sfaturi doar. Noi nu avem puterea de a obliga un stat să ia sau nu o, o decizie. Însă, Uh, revin la acel exemplu pozitiv. Un stat care a reușit să, să evite situația cu care ne confruntăm acum. A reușit să păstreze în limite raționale acest cost al uh, unității de, uh, de muncă. O, a, a, acest lucru s-a întâmplat datorită unor uh, nu neapărat strategii, ci pur și simplu din pricina, unor, din pricina conștientizării faptului uh, că acest uh, factor este deosebit de important. Dar cred că îl uh, cunoașteți cu toții acest exemplu pozitiv. Pentru EFT Marta. Mulțumesc, domnule, doamnă președinte. Vom avea din nou un test de rezistență a băncilor. Uh, Anul trecut, în cadrul acelui tip de test, am, am, uh, s-a văzut că 7 din 91 de bănci au, uh, s-au aflat sub standardele uh, prezentate băncile irlandeze în același timp au trebuit să fie refinanțate. Bineînțeles că încrederea în aceste teste de rezistență a scăzut enorm după acel eveniment. Dumneavoastră însă considerați acum că aceste teste de rezistență reușesc într-adevăr să detecteze acele bănci care nu sunt suficient uh, finanțate? Uh, Uh, și considerați că aceste teste ar reuși într-adevăr să ne arate care sunt acele bănci care reușesc să sau ar putea reuși să salveze statele uh, care se află în pericol de incapacitate de, pre, uh, de plată. În același timp, care este rolul BCE în ceea ce privește ajutorarea Uh, Greciei, care este uh, volumul de obligațiuni pe care BCE-ul poate absorbi înainte de a se adresa statelor membre pentru obținerea de capital suplimentar. Și, în ultimul rând, ce ați spune dumneavoastră în calitate de banca, bancher unui uh, client care vă spune că nu își va putea plăti facturile săptămâna viitoare, că nu mai are bani, absolut uh, niciun uh, un bani, i-ați spune să se ducă să împrumute mai mulți bani pentru a-și spori datoria? Acesta ar fi răspunsul dumneavoastră? Uh, uh, Vă mulțumesc. Ați spus uh, prea bine că autoritatea ban bancară europeană este responsabilă pentru aceste teste de rezistență. Sunt absolut convins că aceste teste de rezistență sunt demarate în cea mai profesionistă manieră cu putință. Bineînțeles, în momentul în care rezultatele vor fi uh, publicate, rezultatele acestor uh, teste uh, de rezistență, le vom putea evalua. Însă, deocamdată, totul se află în curtea EBA și, de asemenea, în curtea supraveghetorilor naționali. A doua întrebare a dumneavoastră nu poate primi decât următorul răspuns din partea mea. Noi nu suntem Statele Unite ale Americii, nu avem o trezorerie unică, nu avem o semnătură unică, nu avem un singur guvern. Noi avem 27 de guverne, nu avem un guvern uh, federal. Uh, prin urmare, avem 27 de uh, șefi de stat și de guvern avem uh, contribuabili din 27 de state diferite. În același timp, însă, am încercat, în ciuda acestor uh, uh circunstanțe, să creăm o piață unică. Și, după cum știți, uh, aceste teste de rezistență sunt demarate în aceste circunstanțe. Există o, un mare nivel decorelare între semnătura băncilor și, de asemenea, semnătura uh, părții suverane, părții naționale. Și această uh, și această uh, legătură puternică, bineînțeles, duce la uh, afectarea a, a uh, activităților. Bineînțeles, dacă una dintre semnături se dovedește a fi uh, uh, slabă, bineînțeles că cealaltă parte este periclitată, pentru că credibilitatea sa scade. Adică, dacă partea națională nu mai are bani, bineînțeles că și solvabilitatea băncilor scade. Spun toate acestea pentru a vă aminti care este constelația în care se iau uh, deciziile în uh, Uniunea Europeană. Avem o piață unică, o monedă unică, o zonă euro care uh, cuprinde 350 de milioane de oameni din cadrul Uniunii Europene, celor uh, 500 de milioane de cetățeni europeni și mai avem toate aceste guverne naționale care trebuie să coopereze. în calitate de bancă central europeană, emitem uh, uh, monedă pentru 17 state. Asta ne cere nouă tratatul. Avem un cadru colateral pe care îl aplicăm, este un, tratat, un, un cadru public, toată lumea poate să afle care este acest cadru uh, colateral pe care îl aplicăm și am încercat să facem tot ce ne stă în putință pentru a optimiza acest cadru în funcție de situația în care ne aflăm. Știți bine că încercăm permanent să separăm măsurile standard pe care le aplicăm pentru asigurarea stabilității prețurilor de uh, măsurile nestandardizate pe care le aplicăm pentru a ne asigura că putem face față funcționării anormale a unora dintre piețe. În continuare ne aflăm uh, uh, în uh, acea perioadă care vine după cea mai mare criză financiară și economică din anii 30 încoace și trebuie să ținem cont de asta. Prin urmare, ținând cont de situație, uh, Banca Centrală este permanent vigilentă pentru a asigura stabilitatea prețurilor și inflația și, uh, de asemenea, ne uh, aplicăm toate acele măsuri nestandardizate necesare pentru, după cum spuneam, a face față tuturor funcționărilor anormale ale unora dintre piețele europene. Deci există această separare clară. Iar obiectivul uh, aplicării acestor două tipuri de măsuri este acela de a asigura stabilitatea prețurilor, uh, obiectivul de esență al Băncii Centrale Europene, misiunea pe care ne-a, care ne-a fost acordată uh, de către cetățeni și uh, a, acea misiune care pur și simplu creează și Uh, conservă prosperitatea în Europa. În numele PPE, acum José Manuel. Eh, mulțumesc, doamnă președinte, domnule președinte, mulțumesc și dumneavoastră. Ne aflăm acum uh, aproape de momentul de a vă spune la revedere și profităm de faptul că sunteți o persoană independentă și pro-europeană pentru a vă face o întrebare. Știam de la început că zona uh, Uniunii Monetare nu era optimă. S-a uh, avut încredere în acel pact de stabilitate și de coordonare a politicilor care ar fi putut permite să elimine uh, dezechilibrele cele mai mari în cadrul acestei uniuni monetare, însă acest lucru nu s-a întâmplat nici pe vremurile bune, nici pe cele rele. Și acum aceste principii bazice ale uniunii pur și simplu s-au spulberat, acel de no default, no bailout și cel de exit. Singura soluție ar fi să avem un design nou, eventual printr-o modificare a tratatelor. Domnul Trichet a vorbit despre posibilitatea de a avea un ministru de finanțe a UE. Domnul Draer s-a gândit la euroobligațiuni, posibilitate pe care domnul Trișet nu o elimină, deși acum nu este posibilă în cadrul arhitecturii instituționale, însă dacă ideea e bună și s-ar schimba această arhitectură instituțională, vreau să vă întreb care este părerea dumneavoastră, ce ar trebui să facem pe viitor, ținând cont de experiența dumneavoastră și în calitate de bun marinar vă doresc uh, vânt bun pe viitor. Thank you. Thank you very, very much. Mulțumesc. Ați menționat diversitatea, divergența între situațiile din diversele state europene. În mod implicit am înțeles că în continuare diversitatea este destul de mare și vom reuși să fim convergenți la un anumit moment, însă acest lucru nu s-a întâmplat încă. Analizele noastre au progresat foarte mult în ultimul timp pentru a înțelege mai bine această diversitate într-o economie foarte extinsă și Uh, avansată. Am comparat această zonă UE cu zona Statelor Unite și ne-am dat seama și am fost impresionați de faptul că în Statele Unite avem același nivel de deviere de la standarde în ceea ce privește diversitatea referitor la inflație, ținând cont de datele statistice din Statele Unite pe 14 regiuni și, de asemenea, de datele pe care le avem în zona euro. Avem aceeași deviație standard pentru creșterea economică, aceeași deviație standard și aceeași evoluție a unității cost unitate mun muncă între diversele state membre și această evoluție este foarte semănătoare cu cea pe care am avut-o noi și, de asemenea, aceeași rată a șomajului Rata cea mai mare a șomajului este 14%, 14,5% în Statele Unite și cea mai scăzută 3,5%. Deci, iată, în principiu ne aflăm în același interval. În concluzie, dacă se gestionează o piață foarte extinsă, o piață unică, atât de extinsă cu o monedă unică, trebuie să te aștepți la o astfel de diversitate. Însă problema este cum poți să o gestionezi. În Statele Unite există guvernul federal. În Europa, însă, trebuie să îmbunătățim guvernanța. Și, practic, aici este uh, partea cea mai importantă a întrebării dumneavoastră. Cred că Trebuie să vedem ce facem astăzi, cum putem îmbunătăți guvernanța astăzi, atât din punctul de vedere al supravegherii fiscale și a evoluției competitivității și problemele uh, divergențelor existente și tocmai acest lucru îl negociați la ora actuală cu Consiliul. E un lucru absolut esențial pentru că am învățat lecția în urma acestei crize. Cred de asemenea că am putea face o reflexie și asupra ce să facem mâine și ce să facem poi mâine. Mâine, după cum spuneam recent într-un discurs, cred că trebuie să mergem mai departe și să fim în stare, dacă, de exemplu, o țară nu reușește să facă, să ia măsurile de ajustare necesare, atunci de la centru ar trebui să se ia anumite decizii în locul acelei țări. Cred că acest lucru este necesar atunci când aparții unei piețe unice cu o monedă unică. Și ce vom face poi mâine vom vedea ce va face Europa. Aceasta depinde de decizia cetățenilor europeni și dumneavoastră probabil că știți mai bine. Pentru mine, cred că avem nevoie de un model absolut nou de confederație a statelor suverane dar aceasta rămâne în mâna cetățenilor europeni, nu este decizia mea. Mulțumesc! Mulțumesc din partea socialiștilor ANI. le Président, euh, Domnule președinte, nu am intenția să vă pun o întrebare în calitate de deputată din Grecia în legătură cu criza din această țară. Țin să vă mulțumesc pentru activitatea dumneavoastră vă apropiați de sfârșitul mandatului și vă sunt recunoscătoare pentru rolul important pe care l-a jucat de la început în ceea ce privește soluționarea acestei crize. Și dat fiind că ne apropiem de sfârșitul mandatului dumneavoastră, m-aș referi la învățămintele trase în urma crizei, care este viziunea dumneavoastră în legătură cu viitorul. Și în ceea ce privește învățămintele trase, eu cred că ar trebui să aprofundăm și să consolidăm din punct de vedere politic și instituțional zona euro. E ceva ce a devenit indispensabil. Cum vedeți dumneavoastră această nevoie? Și repet ceea ce a spus colegul nostru. Știu că dumneavoastră v-ați exprimat reținerile în legătură cu euroobligațiunile. obligațiunile Însă, în același timp, ați lansat niște idei foarte radicale, cum ar fi numirea unui ministru de finanțe pentru zona euro. Prin urmare, vă întreb, cum credeți că trebuie să consolidăm uh, din punct de vedere instituțional și politic zona euro și în același context ce rol credeți că poate juca Banca Centrală Europeană pe viitor? Credeți că rolul acesteia se va limita doar la stabilitatea prețurilor sau există un vid instituțional în ceea ce privește stabilitatea uh, financiară și cum putem uh, umple această lacună. Vă mulțumesc foarte mult. În primul rând, ca să reau ultima dumneavoastră întrebare, aș vrea să vă spun că noi credem că această misiune pe care o are BCE-ul de a stabiliza prețurile, așa cum stipulează tratatul, asta uh, ancorează întreaga Uniune Europeană într-o anumită stabilitate. Ne aflăm într-o zonă stabilă, cu prețuri stabile pentru cei 331 de milioane de locuitori din zona euro și e un element absolut fundamental uh, care le conferă încredere cetățenilor noștri și mă gândesc la toți cetățenii din aceste 17 țări. E o încredere fundamentală percepută și din exterior, gândindu-ne la investitorii în această zonă euro și la cei care pe termen lung vor uh, duce la creștere și la creare de locuri de muncă. Și aș vrea să vă dau uh, o informație care poate nu e cunoscută. De la crearea zonei euro am creat 14 milioane de locuri de muncă nete în această zonă și ca să ne comparăm cu SUA, acolo s-au creat 8 milioane de locuri de muncă nete. Deci pentru două zone de dimensiuni comparabile aveți o idee în legătură cu ceea ce s-a făcut. Asta nu înseamnă că trebuie acum să ne culcăm pe lauri. Doamne ferește, avem foarte multe de făcut, reforme structurale sunt necesare, mai ales pentru a putea îmbunătăți lucrurile. Și acestea trebuie îmbunătățite în mod semnificativ. Acum, ca să revin la întrebarea privind termenul mediu și lung și îmbunătățirile necesare. În ziua de astăzi, în momentul de față, trebuie să dăm dovadă de realism. Nu putem schimba tratatul, e o operațiune foarte greoaie, deci trebuie să profundizăm cât mai, aprofundăm cât mai mult guvernanța. Și atunci când uh, cetățenii vor hotărâ, deoarece e vorba de deciziile lor, popoarele democratice vor hotărâ ceea ce va fi făcut mâine și uh, în viitorul uh, apropiat și mai îndepărtat. Deci e important să avem un centru capabil de luare a deciziilor dacă o anumită țară nu reușește să o facă. Și asta va fi în interesul țării respective și în interesul întregii zone euro. Și cum spuneam, în viitorul mai îndepărtat, însă asta e decizia populară, deci cred că pe viitor e nevoie de o confederație foarte diferită de structura Statelor Unite ale Americii, deci o confederație de state suverane care să aibă un minister de finanțe pentru a gestiona în mod optim această zonă. Însă, să nu uităm, va fi o confederație de state suverane. Deci nu vreau să vorbesc mai mult despre asta, deoarece va fi o decizie a popoarelor. Selvi, parcă am agitată. Domnule președinte, foarte pe scurt. Și acest ministru de finanțe ar fi eh, tras la socoteală de către cine? Ar fi suspendat de un fir? Dacă e vorba de guvernare economică a francezilor, nu sunt de acord. Deci eu sunt aici pe model german. Un astfel de ministru trebuie să fie responsabil în fața Parlamentului. Dacă am avea o confederație în care am avea un guvern confederal, e clar că ar fi responsabil de un, în fața unui parlament uh, confederal. Asta, asta vine de la sine, însă eu nu vă iau locul dumneavoastră, stimată doamnă. Acum revenim la lucrările, la întrebările uh, din partea grupurilor ALDE. Domnul Schilakakis. Vă mulțumesc pentru prezență, domnule președinte. Voi pune o întrebare privind Grecia. Ați vorbit foarte mult despre pachetul de privatizări din Grecia și sunt de acord cu dumneavoastră. Trebuie privatizate pe deplin activitățile de stat din Grecia. Și e nevoie de un pachet de privatizări foarte curajos, asta e clar. Însă, noi spunem că există un pericol de incapacitate de plată foarte, foarte grav. Deci mă, nu mă întreb dacă aceste active vor fi astfel achiziționate la un preț foarte scăzut. Și dacă distrugem și o piață imobiliară deja destul de distrusă, de milioane de metri pătrați, deci gândiți-vă, acest program nu ar trebui să fie consemnat, se face o evaluare a prețurilor obținută de pe urma vânzării unor astfel de active? Și din perspectiva țărilor care îi împrumută bani Greciei, credeți că e normal să se Uh, încurajeze aceste privatizări de 2 milioane săptămânal în următorii 2 ani? 4,5 ani, mă scuzați? Și nu credeți că am putea avea un plan B pe mai mulți ani, pe 5-6 ani, care să genereze venituri mai mari? Nu credeți că ar trebui să luăm așa ceva? Domnul Trișe, noi ne răs- suntem responsabili de întreaga zonă euro. Dumneavoastră îmi cereți să, intra, să intru în niște detalii privind răspunderea guvernului dumneavoastră, privind răspunderea femeiului care trebuie să definească condițiile pentru femei și pentru ca țara dumneavoastră să-și recapete credibilitatea. Și bineînțeles avem și comisia. Comisia care colaborează cu BCE-ul, însă nu noi stabilim planul și detaliile din acesta. Însă, noi sperăm din răsputeri ca întreaga Grecie, sectorul privat, cel public, să înțeleagă un lucru, că dacă ei înșiși ar alege să joace după aceste reguli care îi pot face să câștige, s-ar schimba întreg uh, contextul. Și în ceea ce privește situația actuală, dacă vă uitați la țările care au trecut printr-o tragedie, printr-o catastrofă, veți vedea că acolo, după ce s-a întâmplat uh, tragedia, a crescut uh, mult mai mult nivelul de investiții străine directe. Deci asta se întâmplă peste tot în lume. Însă problema e recăpătarea încrederii. Dacă avem programul de ajustări urmat uh, aproape, dacă se pune în aplicare planul într-un mod convingător, lucrurile se vor schimba. Pragmatismul restului lumii, a investitorilor, a restului Uniunii Europene, inclusiv a investitorilor din Grecia, depinde foarte mult de ceea ce văd Uh, că se face la fața locului. Nu, lucrurile nu sunt mult mai complicate decât atât și de aceea încurajez pe cei care sunt responsabili să facă tot posibilul pentru a îmbunătăți încrederea. Și asta e valabil pentru Grecia și pentru alte țări. Și e drept că în uh, condiții foarte dificile 2007 și în 2008, gândiți-vă care era situația acestor țări. Dar toate țările au trecut prin dificultăți, deoarece trăim într-o lume dificilă în care pot apărea evenimente neașteptate, așa cum s-a văzut. Și de aceea, cea mai bună cale de a te proteja este uh, să mergi înainte. Chei, okay, din partea ECR. <clears throat> Mulțumesc. Parlamentul a arătat că e nevoie de o mai mare transparență în finanțele publice ale UE pentru a putea vedea care este situația economică adevărată a fiecărui stat membru. Aceasta ar trebui să include și uh, bilanțul de conturi și, de asemenea, responsabilitățile în ceea ce privește fondurile de pensii și bugetul uh, de garanții al fiecărui stat membru. Considerați că s-au făcut destule progrese din punctul de vedere al Băncii Centrale Europene în acest sens? Mulțumesc. Cred că este o întrebare într-adevăr foarte potrivită. Cred că încrederea pe care o putem acorda datelor pe care le avem, cifrelor pe care le avem, este fundamentală. Și în cazul Greciei, noi am cerut Eurostatului să fie absolut independent pentru a se putea deplasa la fața locului, pentru a putea realiza audituri și pentru a face evaluări proprii. S-au făcut multe progrese, însă nu cred că este suficient. Cred că vom fi absolut liniștiți doar atunci când vom avea adevărate instituții europene care să aibă capacitatea de a verifica totul în statele membre, inclusiv situația financiară și să fie credibile pentru toată lumea. Într-o serie de țări există în continuare o dezbatere publică între majoritate și opoziție pentru a vedea dacă cifrele sunt sau nu corecte. Așa, în felul acesta nu se poate gestiona o țară democratică, dacă practic nu ești de acord cu cifrele. Știm că există dificultăți, însă există țări unde nimeni nu pune sub semnul întrebării aceste cifre. Se pun sub semnul întrebării deciziile, aceasta în Statele Unite, dar nu cifrele. Și noi avem nevoie de un astfel de model și, bineînțeles, pentru cele 27 de state membre. Nu-i vorba doar de cele 17 din zona euro. Mulțumesc din partea verzilor, Sven. Um... Noroc, doamnă președinte. Bun venit și din partea mea. Vreau să vă felicit pentru premiul pe care l-ați primit. În ciuda ambivalenței BCE, cred că la Aachen s-a transmis un semnal pozitiv cu atât mai mult cu cât uh, știm prea bine care sunt dezbaterile din Germania cu privire la moneda unică. Vreau să ne întoarcem la solvența, solvabilitatea Greciei. Eu nu pot să înțeleg cum un stat precum Grecia va putea ajunge la un uh, surplus de 4,5 până la 5% după încheierea crizei. Dumneavoastră vorbiți despre privatizare, însă colegul uh, de dinaintea mea a spus că în momentul în care privatizarea se face sub presiune, nu se obțin prețurile scontate. Din potrivă, privatizarea uh, ajunge să aibă efecte negative. Prin urmare, acest, uh, această măsură nu va aduce uh, cu sine rezultatele pe care le scontați. Dumneavoastră spuneați că privatizarea are și efecte pozitive din punct de vedere economic. Da, poate aveți dreptate, însă în momentul în care se vinde sub presiune, bineînțeles că nu se obțin uh, veniturile scontate. Cred că presiunea este excesivă și este cauzată de datoria de stat, uh, iar această presiune nu poate fi scăzută în momentul în care se uh, trece la o privatizare uh, pripită. prin urmare, nu ne putem învârti în jurul uh, cozii. Dumneavoastră faceți trimite la Asia, în uh, Corea și de Sud și în Thailanda. Uh, o parte a datoriilor au fost restructurate. Și, pornind de la acesta, dați-mi voie să vă adresez două întrebări. Aș vrea să-mi răspundeți mai clar care este motivul prin, din care considerați, din punct de vedere economic, că aceasta nu este o criză a insolvenței, a solvabilității, pardon. Și, în al doilea rând, de ce credeți că prin implicarea sectorului privat va reuși să îmbunătățească situația și în ce măsură considerați că prin implicarea voluntară a Băncii Centrale Europene veți reuși să eliminați problema solvabilității Greciei? Mulțumesc! Doamnă președintă, Mă așteptam să am multe întrebări în legătură cu politica monetară, care este rata inflației, care va fi inflația peste 2 ani, dacă previziunile noastre sunt corecte sau nu și dacă aveam dreptate sau nu să avem uh, rata dobânzii actuală, ținând cont de alte decizii care au fost luate în lumea întreagă însă văd că aveți atâta încredere în uh, această instituție încât toate acestea nu sunt o problemă pentru dumneavoastră, nu? Și avem multe întrebări în legătură cu chestiuni pentru care nu suntem responsabili. Noi suntem responsabili pentru zona euro și anume pentru stabilitatea preților pe ansamblul acestei zone. dacă avem o dezbatere globală, pentru că vă dați seama că această dezbatere se consideră a fi de interes general și, într-adevăr, așa și este, pentru că noi suntem în centrul atenției și acordăm atenție riscurilor suverane. Pentru că aceasta este realitatea. Așa că am să mă întorc la câteva comentarii pe care vreau să le fac. În primul rând, pentru a ajunge la, de la un nivel înalt de înțelegere la un nivel scăzut de datorii, trebuie să facem eforturi pentru că, de exemplu, Belgia și Marea Britanie au reușit să scadă de la 130% la 80% la nivelul datoriilor prin politici de reformă într-o perioadă scurtă de timp. Politici care au dus la creștere economică și la locuri de muncă și, bineînțeles, la o economie stabilă și solidă. Deci e nevoie de politici și aceasta fără o condiționalitate impusă de Uniunea Europeană sau de FMI și aceasta s-a făcut fără să existe acele motivații puternice din partea altor țări, așa cum este în cazul de astăzi. Pot să menționez aici Italia, cetățenii italieni știu că s-au făcut eforturi deosebite în anii 90 și acele eforturi au fost foarte importante. În al doilea rând, am vorbit deja despre privatizări și noi nu suntem responsabili. Guvernul a hotărât să facă privatizări și cred că a fost o decizie importantă și foarte bună. Iar acum trebuie văzut cum poate fi optimizat acest proces de privatizare care trebuie gestionat de persoane responsabile. Este un element esențial pentru credibilitatea pe termen lung a unei țări. Și acest lucru nu se întâmplă în toate țările. E foarte important să ai acest potențial mare de privatizare, pentru că poate fi o sursă de finanțare a țării foarte importantă și de asemenea de revitalizare a economiei. În ceea ce privește restul, cred că acestea depind pur și simplu de voința acelei țări, a guvernului său și a, depinde de asemenea de politica internă. Lumea întreagă, bineînțeles că urmărește îndeaproape ce se întâmplă în Grecia și în Europa, în special. Știm că este o problemă care poate avea consecințe globale și vom vedea în continuare cum poate fi îmbunătățită această situație. Din punctul nostru de vedere, noi oferim consiliere celor care trebuie să ia decizii, dar nu le putem lua locul. Și încă o dată vreau să spun, mandatul nostru este acela de stabilitate a prețurilor pentru cei 331 de milioane de cetățeni, un pic mai mult decât în Statele Unite. Domnule președinte, cred că n-am primit răspuns la întrebarea mea, și anume dacă veți contribui sau nu la eforturile voluntare de implicare a creditelor. Într-adevăr, e vorba de o implicare a sectorului privat, nu a sectorului public. Am spus deja că noi nu putem participa. Mulțumesc! Mulțumesc. Într-adevăr, e vorba de o dezbatere monetară, nu de consiliere, însă problema este nu că sunteți responsabili sau nu, dar sunteți o persoană respectată, așa că toată lumea dorește să afle punctul dumneavoastră de vedere. Domnul Langen, din partea pp ului Mulțumesc, domnule președinte. Niciodată nu am criticat faptul că ați cumpărat uh, obligațiuni de pe piața secundară. Însă am aflat ieri că scădeți lichiditatea de pe uh, piață. E adevărat sau nu? În al doilea rând, ați vorbit despre o, un pas mare înainte. Acest pas mare înainte nu este posibil pentru că Consiliul nu este de acord cu acest pas înainte. Deci nu va merge. Am înțeles apelul dumneavoastră, da, trebuie să fim uh, în continuare concentrați asupra părții de prevenire, de prevenție. Dar ce putem face noi atâta timp cât Consiliul se opune, uh, Consiliul mai degrabă Franța și uh, Germania? Ce să facem? Să, să amânăm totul, periclitând situația? Uh, vedeți că partea stângă a acestei, uh, a acestui plen uh, își dorește mai degrabă o diminuare, diluare a pactului de stabilitate și creștere. Deci, ce putem face în aceste condiții? În al treilea rând, sectorul bancar are deja un plan B pentru Grecia. Sunt de acord că trebuie să punem responsabilitatea în cârca grecilor. Însă îmi amintesc că anul trecut se vorbea despre o uh, insolvență reglementată a zonei euro. Ei, în momentul de față, pentru această situație nu există un plan B. Există, mi se pare absolut uh, îngrozitor faptul că discutăm toate acestea fără să avem un plan B în uh, în minte. Însă, acum în încheiere dați-mi voie să vă felicit, în ciuda tuturor uh, problemelor pe care le-ați avut pe parcursul mandatului, pentru activitatea dumneavoastră. Very, very much indeed uh, for, uh, for what you... Mulțumesc, vreau să vă mulțumesc pentru comentarii. Le apreciez foarte mult și pot să spun că Banca Centrală Europeană, de asemenea, apreciază spusele dumneavoastră. La primul punct, după cum știți, noi am absorbit lichiditățile care fuseseră date prin SMP în fiecare săptămână. Deci noi retragem toate lichiditățile în conformitate cu acest program. În ceea ce privește saltul cantitativ, BCE-ul este foarte clar noi oferim sfaturi, dar nu este responsabilitatea noastră. Noi nu ne aflăm în acest dialog tripartit. Dumneavoastră sunteți și, bineînțeles, guvernele și Comisia. Și nu pentru că anumite state se află într-o anumită poziție au neapărat dreptate. Am văzut acest lucru în trecut și știm ce s-a întâmplat cu pactul de stabilitate. Și știm clar că acele decizii de a merge într-o anumită direcție nu au fost cele bune. Nu vreau să spun mai mult, însă cred că trebuie să mergem cât mai departe, atâta cât ne permite tratatul actual, pentru a îmbunătăți guvernanța economică. Știu că este foarte greu, că este o chestiune foarte complexă. Și ați vorbit aici de mai multe sensibilități. Într-adevăr, noi suntem cei care creăm moneda și trebuie să ținem cont de toate sensibilitățile. BCE-ul este o instituție multinațională, deci multisensibilități, să zicem. Ținem cont, suntem conștienți de el atunci când ne luăm deciziile. Referitor la o alternativă, la planul B, Tot ce am făcut noi a fost nu doar referitor la țara A sau B sau C sau D pentru spațiul european sau euro. Nu, este vorba aici de o chestiune mai globală. Vreau ca acest lucru să fie foarte clar. Și discutăm aici uh, cu foarte mare ușurință un lucru care reprezintă practic prima situație de incapacitate de plată a unei astfel de economii de la sfârșitul primului război mondial până acum. Deci, cred că a sosit momentul să fim foarte responsabili. Iar, din punctul nostru de vedere, noi suntem foarte atenți și suntem conștienți de nevoia de a fi mereu în această stare de alertă. Și atunci când au început problemele, pe 9 august 2007, atunci am luat prima decizie importantă în câteva ore. Deci suntem într-adevăr vigilenți și vă puteți bizui pe noi din acest punct de vedere pentru că, într-adevăr, vorbim aici despre nivelul cel mai înalt de responsabilitate din partea celor implicați, guvernele și, bineînțeles, comunitatea internațională prin femei, Europa reprezentată de comisie, de asemenea. Mulțumesc! Mulțumesc din partea socialiștilor, Robert. Mulțumesc, doamnă președintă. Domnule președinte, de doi ani Grecia se află în recesiune economică. PIB-ul în scădere, aceasta duce la creșterea automată a datoriei față de PIB. Pachetul de ajutor al UE și al femeiului sunt practic datorii suplimentare care vor duce la plata unor dobânzi și mai mari. E nevoie de o adevărată soluție europeană, de exemplu prin crearea unei piețe a euroobligațiunilor, așa cum a spus domnul Margadio și alți colegi, dumneavoastră n-ați răspuns la aceste comentarii. O astfel de piață ar fi asemănătoare cu piața americană și, de fapt, aceste euroobligațiuni există, de fapt, de facto, pentru că BEI-ul, cu garanțiile obținute din partea 27 de state, a emis anul trecut 80 de miliarde de euro cu rata dobânzii de în jur de 3%. Acest rata a dobânzii, care ar permite tuturor statelor membre să se refinanțeze, să uh, regăsească echilibrul fiscal și să facă din nou investiții. Dumneavoastră uh, nu doriți o astfel de situație de incapacitate de plată și atunci mă întreb de ce nu susțineți această idee care a fost lansată de Tremonti și de Juncker și care a fost după aceea uh, analizată și de Institutul Bruegel. Cred că ar fi o soluție foarte bună care ar permite Europei să ajungă la o mai mare unitate și să reușească acest proces de reformă. În încheiere, aș vrea să vă doresc concediu plăcut, deci fără criză, în acel uh, loc plăcut al Bretaniei care ne place amândorura. Apreciez foarte mult ultima dumneavoastră urare și mă bucur să văd că amândoi îndrăgim această regiune Bretanie. întrebarea pe care o puneți e într-adevăr, pune într-adevăr punctul pe ei. Poziția Consiliului Guvernatorilor în momentul în care vorbesc eu acum e următoarea. Am, așa cum am spus deja, am cerut nivelul cel mai ridicat de flexibilitate pentru facilitatea de stabilitate financiară și pentru ISM pentru mecanismul de stabilitate. Și bineînțeles, e vorba de un instrument care se refinanțează la rândul lui de pe piețe, după cum știți, cu o garanție complexă, însă bine structurată de fiecare guvern. Deci față de piețe avem o semnătură unică. Deci cea a ISF-ului în ziua de astăzi și pe viitor cea a mecanismului de stabilitate. Și credem că în situația actuală soluția vine printr-o flexibilitate maximă, însă nu flexibilitate în ceea ce privește condiționalitatea, deoarece acesta este elementul esențial asupra căruia ar trebui să facem progrese, după părerea noastră. Thank you very much. Uh... Vă mulțumesc foarte mult, Ramon, pentru ALDE. Vă mulțumesc. Domnule președinte, din momentul în care BCE-ul a început să urmărească datoria suverană unor state și a asumat un adevărat uh, un nou rol. Dat fiind acest uh, nou rol asumat de BCE, oare nu credeți că ar fi nevoie nu doar de un ministru de finanțe european, ci și de o trezorerie europeană? Și în al doilea rând, vă îngrijorează efectul de pârghie, rata efectului de pârghie pe care o generează BCE această rată, aceasta de uh, efect de pârtie era în zona euro de 24% în 2008. În Suedia și în alte state nordice era de circa 14%, la, uh, de 4%. Sunteți îngrijorat de această diferență? Vă mulțumesc! Noi avem tendința de a ne compara cu Statele Unite ale Americii. și uh, cu alte bănci centrale la fel de mari ca a noastră, care se confruntă cu uh, situații similare. Când vorbesc despre situații, situații ex, uh, similare, dați-mi voie să vă dau un exemplu. În momentul în care consult balanța zonei euro, și dacă compar aceste rezultate pe care le avem în, pro, în prezent cu cele pe care le-am avut la finele lunii iunie 2007, îmi dau seama că la nivel general sau rezultatele generale, totale, au reprezentat o creștere de circa 600 de miliarde. Am, ajuns de, am uh, venit de la 913 la 1 trilion 500 de milioane, ceva de genul acesta. Prin urmare, avem o creștere de 1,7% aproximativ. Acesta se datorează, bineînțeles, impactului crizei, dar mai avem acolo și devalorizarea aurului, puternică în respectiva perioadă. Mai avem și o serie de alte, alți factori care au fost foarte importanți în contextul respectiv. Dacă mă uit doar la instrumentele de politică monetară, observ că avem o creștere mai modestă. Este vorba despre o creștere de circa 20%. Și dacă mm, mă compar cu Statele Unite, am ajuns la 825 uh, de miliarde înainte de uh, criză la 2 trilioane, 750 uh, de milioane, adică un factor 3 în respectiva perioadă. Deci, vedeți, am avut o creștere la nivelul sumelor totale ale balanței, care creștere însă este uh, relativ modestă dacă e să ne comparăm cu, alte, cu alți actori uh, uh la nivel mondial și chiar la nivel european. Am putea face o comparație între aceste rezultate ale noastre și rezultatele obținute de Regatul Unit, care funcționează cam la fel ca și Statele Unite ale Americii și uh, în plus am mai avut o creștere a depunerilor în aur, a economiilor acumulate sub formă de aur. Și în uh, cadrul acela colateral pe care îl aplicăm, uh, cadrul de garanții, bineînțeles, încercăm să fim cât mai precauți în ceea ce privește riscurile pe care ni le asumăm, iar aceste riscuri sunt as- asumate în funcție de decizia luată de Consiliul Guvernatorilor. Uh, am fost precauți și în trecut și vom fi precauți și pe viitor și vom uh, încerca în continuare să avem o separare strictă între măsurile standardizate și cele nestandardizate. Îmi cer scuze, trebuie să predau președinția vicepreședintelui, pentru că, după cum spuneam, va trebui să particip la un trialog de guvernanță economică, chiar prezidez acest uh, dialog uh, tripartit. Dați-mi voie să vă spun că nu va fi ultima noastră întâlnire cu președintele Trișe. Cred că vă veți întoarce în sânul nostru pe 19 septembrie. Uh, și înainte de a pleca, dați-mi voie să vă mulțumesc la, la rândul meu pentru tot ceea ce ați făcut. Domnul Stolojan va prelua președinția. Mai avem cinci întrebări. Cred că va trebui să vă să uh, adresați uh, întrebările uh, în grupuri de câte doi. Domnul Stolojan, uh, vă mulțumesc. Nu mai avem prea mult timp la dispoziție. Și tocmai de aceea vă rog să fiți foarte succinți. Urmează acum doamna Luling. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule președinte Trișe, deși nu este ultima dumneavoastră apariție aici, Vreau să vă mulțumesc pentru eforturile de care ați dat dovadă, mai ales în timpul crizei economice și financiare. Dumneavoastră ați făcut tot posibilul pentru a asigura stabilitatea monedei noastre comune și sunt sigur că în istorie veți fi recunoscut ca atare, deși în Deși și știm că în ultimii ani foarte mulți responsabili politici au ajuns practic să nu mai uh, aibă nicio importanță. În ceea ce privește acum perspectivele financiare pentru 2020, Comisia Europeană propune crearea unei taxe asupra tranzacțiilor financiare la nivel european, asta ca resurse proprii. Dumneavoastră, de mai multe ori, ne-ați avertizat în ceea ce privește impunerea unei astfel de măsuri, în zona euro mai ales și în Uniunea Europeană. Deci ce credeți despre această propunere și despre fezabilitatea acestea? Comisia speră să încaseze între 30 și 50 de miliarde printr-o astfel de taxă. E ceva realist sau doar populist, așa cum cred unii? Deoarece se pare că Comisia Europeană dorește să dovedească că astfel sancționează băncile. Prin urmare, dreptul fiscal devine drept penal. Ce credeți dumneavoastră despre asta? Și am o întrebare acum mai tehnică, în legătură cu mecanismul uh, permanent de criză, care după ratificarea de către statele membre va intra în uh, acțiune după iunie 2013. De ce credeți despre achiziționarea de obligațiuni de către statele din zona euro pe piața primară și ce credeți despre posibilitatea ca acest uh, mecanism de stabilitate să ofere garanții în locul garanțiilor actuale de stat? Și în al treilea rând, care este natura juridică a acestui mecanism de stabilitate și ce credeți despre o eventuală extindere a acestuia? Mulțumesc! Uh, nu vă voi surprinde în ceea ce vrește prima întrebare. Credem în continuare că o taxă specială asupra tranzacțiilor financiare impusă în Europa doar și nu în restul lumii, mai ales pe principalele piețe, ar duce la o pierdere foarte importantă de activitate eh, pentru Europa. Deci ar exista dezavantaje din acest punct de vedere, efecte uh, redutabile, mai ales în momentul de față când trebuie să avem o activitate cât mai mare în uh, Uniunea Europeană. Industria financiară care trebuie reglementată, controlată și Uh, făcută să reziste cât mai mult. Deci această industrie financiară rămâne, e în continuare o industrie foarte importantă pentru toate țările avansate, dar și pentru țările emergente care încep să aibă o piață uh, considerabilă. Deci ne menținem poziția. Acum, în ceea ce privește flexibilitatea uh, mecanismului de stabilitate și a facilității de stabilitate financiară. Noi am cerut tot timpul un nivel ridicat de flexibilitate. Dacă vrem să păstrăm stabilitatea în Uniunea Europeană, avem nevoie de niște instrumente adaptate la lumea actuală, însă cu o condiționalitate foarte puternică, uh, foarte convingătoare, să urmărim totul îndeaproape, însă în ceea ce privește activitatea acestui mecanism sau, uh, sau facilitate, deci suntem pentru flexibilitate. Nu ne opunem uh, intervențiilor pe piața primară, însă ne opunem celor de pe piața secundară, care nu au fost încă avute în, uh, în calcul. Însă se poate, ne putem gândi și la, la problema garanțiilor, însă după cum spuneam, la flexibilitate maximă. Mulțumesc. Acum doamna Ferreira și domnul Bulman vor pune întrebările împreună. Um, muito obrigada I'm going to speak Portuguese. Mulțumesc. Voi vorbi în portugheză. Domnule președinte, mi se pare că în acest moment poate avea o perspectivă mai uh, clară asupra situației zonei euro. Pe mine mă interesează propunerea dumneavoastră de a avea un ministru de finanțe a zonei euro. Pentru că aceasta ar reprezenta un prim pas și dumneavoastră puteți face o astfel de propunere tocmai din cauza faptului că vă apropiați de sfârșitul mandatului dumneavoastră. Însă această propunere mi se pare oarecum dezechilibrată. Dacă ne uităm în urmă și vedem ce s-a întâmplat până acum, mă întreb dacă n-ar trebui să ne gândim dacă zona euro poate supraviețui cu un buget care este practic echivalent cu primul ajutor care ar trebui să fie acordat uh, Greciei în calitate de bailout. Ați vorbit despre Statele Unite, însă dolarul nu se află acum în risc de faliment, deci uh, bugetul federal este o chestiune foarte serioasă. Euroobligațiunile, de asemenea, un alt element important și poate că a sosit momentul să găsim soluții de tip structural. Fondul un fond monetar european care să poată propune, de exemplu, o rata dobânzii acceptabilă sau poate o bază interguvernamentală în urma căreia să se ia această decizie. Și cred, de asemenea, că a sosit momentul să recunoaștem că această marjă de manevră care există atunci când statele membre aparțin zonei euro sunt foarte limitate. Nu există suficiente instrumente pentru ca statele membre să facă tot ceea ce ar trebui să facă. Și aceasta este o chestiune care trebuie soluționată. Și această problemă a unei abordări globale, indiferent că e vorba de una simetrică sau asimetrică, dar și ea trebuie rezolvată. Se lucrează practic aici între Comisie, Consiliu și Parlament în cadrul pachetului de guvernanță economice, economică, iar statele membre nu dispun de instrumentele necesare pentru a face reforme economice, deși se detectează aceste dezechilibre structurale. În zona euro nu există deocamdată astfel de instrumente care să le permită o redresare economică. Mulțumesc. Domnule președinte, Vă mulțumesc pentru intervenția dumneavoastră, însă aș prefera să am răspunsul președintelui la întrebarea doamnei Ferreira, pentru că dânsa trebuie să participe foarte rapid la negocieri, așa că după aceea poate voi lua cuvântul. Mulțumesc, spune domnul Trișe. Mulțumesc pentru aceste întrebări. Cred că trebuie să ne centrăm asupra elementelor importante la ora actuală și anume guvernanța zonei euro și a celor 27. Trebuie făcute progrese imediat în acest sens. Asupra acestui punct mi-am exprimat deja poziția și, bineînțeles, dacă nu facem tot ce putem acum, probabil că istoria ne va judeca după aceea și ne va considera ca fiind prea timizi. În ceea ce privește euroobligațiunile, am spus deja care este poziția Consiliului Guvernatorilor. Am luat decizia de a crea un fond, acel uh, IFSF, uh, care va deveni după aceea mecanism de stabilitate, care este un fond foarte mare și care, practic, completează ajutorul acordat uh, la nivelul UE de către comunitatea internațională, și anume de femei, și în cadrul acestuia vrem să dăm dovadă de o flexibilitate maximă, însă cu condiția unei existențe unor garanții foarte clare. Iar situația actuală, într-adevăr, este foarte dificilă. Dar cei care se poartă așa cum trebuie, se află într-o situație foarte diferită de cei care nu au făcut ce trebuia. Și acest lucru e valabil nu doar în Uniunea Europeană, ci și în restul lumii. Și acest lucru este valabil și se aplică și pentru rata dobânzii, și pentru potențialul de creștere economică, și pentru lupta împotriva șomajului și așa mai departe. Politicile mm, structurale și reformele solide au dus la rezultate bune și anume la creștere economică și la creare de locuri de muncă. Deci trebuie să mergem în acest sens. Și în acest sens trebuie să evităm uh, intrarea pe drumuri greșite din punctul de vedere al politicilor fiscale, iar indicatorii de competitivitate sunt și ei esențiali. Deci sunt de acord, întrebările dumneavoastră sunt pertinente, dar, după cum vedeți, ne menținem poziția actuală. Mulțumesc! Mulțumesc, spune președintele, domnul Bulman. Dacă doriți să puneți întrebarea, eu sunt ultimul vorbitor, domnul președinte. Atunci vom urma ordinea normală. Dacă e rândul meu, atunci voi lua cuvântul. Domnule președinte, una dintre întrebările domnului Balz au rămas în, uh, fără răspuns. El uh, vă întreba despre agențiile de rating. Vreau să vă întreb la rândul meu în ce măsură sunteți uh, satisfăcut de legislația la, la nivel european. Uh, Și în ce măsură credeți că agențiile de rating generează o serie de efecte negative pe piață? Uh, s-a înțeles greșit. Uh, îmi dați voie să reîncep. Se pare că mă îndreptasem spre uh, microfonul greșit. Bun, vreau să repet întrebarea domnului Balz. În ce măsură sunteți satisfăcut de implementarea uh, cadrului legislativ cu privire la agențiile de rating. Uh, în ce măsură considerați că um, agențiile de rating reușesc sau nu să influențeze într-o manieră negativă piețe, piețele? Doriți uh, sau care este părerea dumneavoastră? Trebuie să limităm puterea agențiilor uh, de rating sau trebuie din potrivă să creăm agenții de rating europene? Și în al doilea rând, vorbeam despre uh, Uh, stabilitatea prețurilor și dumneavoastră vorbeați despre comportamentul statelor membre în ceea ce privește uh, respectarea obiectivelor inflaționiste. Dumneavoastră considerați că există o problemă în momentul în care un stat se află uh, pentru o lungă perioadă de timp sub nivelul, sub pragul inflației pe care dumneavoastră îl dictați la nivel european. Deci considerați că dacă un stat membru uh, uh, importantă, rămâne sub obiectivul uh, de inflație al băncii europene. Această poziție uh, trebuie să fie remediată sau are din potrivă un efect pozitiv asupra pieței uh, europene? Question, it... Mulțumesc. În legătură cu prima întrebare, este o chestiune care a rămas uh, deschisă în continuare și deși este importantă. Așa cum a spus și domnul Balț mai devreme, există o problemă la nivel global. Noi încercăm ca evoluția financiară globală să nu mai treacă prin aceste suișuri și coborâșuri, să fie mai constantă. Și iată de ce rolul agențiilor de rating este atât de important pentru că puterea de influență este concentrată și acest lucru a dus la această evoluție prociclică în trecut. S-au făcut totuși multe progrese pentru a evita acest conflict de interese în cadrul acestor instituții, pentru a îmbunătăți monitorizarea, supravegherea și acest lucru s-a făcut uh, de ambele părți ale Atlanticului și în general în lume. Există această problemă a acestor instituții care au un caracter uh, oligopolistic și noi avem un mesaj foarte clar pentru toți cei care participă pe piața financiară, instituții, investitori și așa mai departe, pentru că ei înșiși trebuie să analizeze situația instrumentelor sau um, a investițiilor pe care le fac. Atunci când um, brațul de reglementare încearcă să se sustragă regulilor care sunt aplicate agențiilor de rating, așa cum s-a întâmplat în partea elaltă a Transatlanticului. Iată de ce avem nevoie de un nou sistem de agenții de rating, un sistem de instituții mai extins Cred că acest lucru se va face, este deja în curs, nu putem spune că nu s-a făcut nimic, dar pe de altă parte nu putem spune că am ajuns la un nivel satisfăcător. Acesta ar fi răspunsul meu. La referința pe care ați făcut-o dumneavoastră în mod implicit, cred că pot să mă gândesc la ce țară vă gândeați și dumneavoastră. Și cred că pe termen lung Cred că orice țară, cu excepția anumitor cazuri, ar trebui să oscileze în jurul mediei, să zicem, uh, în jur de acel nivel de 2%, pentru că acesta este standardul pe care l-am uh, nu numai anunțat, dar l-am și confirmat după aceea prin evoluția pieței. Și observatorii au uh, confirmat această regulă pentru următorii 10 ani. Cred că Germania se afla într-o situație foarte specială pentru că trebuia să recâștige acel factor de competitivitate. Și uh, pot să vă spun că încă de la început Germania uh, se afla în această situație de deficit. E foarte ciudat, dar atât sectorul privat cât și cel public și partenerii sociali, companiile, toată lumea au făcut tot ce a fost necesar pentru a câștiga această competitivitate. Iată de ce uh, costul unității de muncă s-a uh, schimbat foarte încet în Germania și iată de ce acum există creștere economică și s-au creat locuri de muncă. Acesta este un exemplu foarte bun care ne arată că atunci când uh, ai un comportament responsabil, obții și recompensă. Însă, din câte cred eu, cred că această oscilație trebuie să fie în jurul acestei medii pentru zona euro, așa cum s-a întâmplat și în trecut. Să nu uităm că în primii 12 ani ai monezii euro am avut rezultate foarte bune de stabilitate a prețurilor în Germania, deși am avut această creștere de 3%, deci în acești 12 ani. TVA-ul crescuse cu 3%. Deci niciodată n-am avut o astfel de stabilitate până acum. Acesta probabil că este o tendință care uh, confirmă practic această stabilitate a prețurilor în jurul politicii noastre. Mulțumesc, domnul Thomas Mann, ultima întrebare din partea PP-ului. Vă mulțumesc, domnule Trichet, stimate vecini din Frankfurt am uh, avut o imagine excelentă la ceremonia finală a campionatului mondial de fotbal feminin. Acolo ne-am întâlnit la, la uh, Frankfurt Um, ne întâlnim din nou, iată ce familie frumoasă europeană suntem și felicitări pentru premiul de la Aachen. Întotdeauna ați uh, vorbit cât se poate de clar. Mă întreb însă dacă Mario Draghi va reuși să poarte ștafeta dumneavoastră sus. Deocamdată am avut o imagine foarte pozitivă cu privire la viitorul președinte al, uh, al uh, Băncii Centrale Europene. Uh, Uh, sunt absolut convins că sunteți de, de părere că Uniunea Europeană nu trebuie să se transforme într-o uniune a transferurilor. Însă, cu siguranță, în ceea ce privește implicarea sectorului privat în uh, uh criza greacă, uh, presupun că situația este mult mai uh, complexă decât uh, am înțeles noi până acum. În ce măsură, într-adevăr, această implicare uh, este una pozitivă? Considerați, într-adevăr, că uh, Există diferențe care uh, vor genera pe viitor o oarecare repoziționare a băncii centrale europene în contextul zonei euro. Ei, uh, vă mulțumesc foarte mult pentru tot ceea ce ați făcut uh, până în momentul de față. Sunt sigur că ne vom mai întâlni și cu ocazia respectivă vă voi uh, felicita din nou. Vă mulțumesc la rândul meu. Da, vă refereați, uh, de fapt, printre rânduri, la taxa pe tranzacțiile financiare. Uh, este un subiect foarte interesant pentru mulți dintre observatori. Și această idee a fost introdusă de una dintre mințile luminate la nivel european. Da, avem uh, aici o variantă a taxei Tobin, însă trebuie să înțelegem următorul lucru. Dacă nu suntem pe deplin satisfăcuți de, finan- de funcționarea uh, sectorului financiar, oare e nevoie să punem bețe în, și mai multe bețe în roate, în roți, pardon? Uh, da, lucrurile nu funcționează bine, am înțeles lucrul acesta cu toții. Prin urmare, oare nu ar trebui să încercăm să, să îmbunătățim funcționarea sistemului uh, financiar înainte de a introduce noi taxe care s-ar putea dovedi a fi uh, cu efecte negative? Acum uh, E drept că unele tranzacții sunt considerate a fi mai costisitoare în Europa decât în restul lumii. Ei bine, în cazul în care lucrul acesta se dovedește a fi adevărat, atunci e clar că aceste transa- tranzacții vor merge într-o altă parte a, a lumii. Am, uh, am avut uh, Uh, am avut deja un exemplu în acest sens. Multe tranzacții, spre exemplu, s-au mutat din uh, New York la Londra pentru că erau mai costisitoare în primul loc. Deci vedeți că există probleme uh, globale ce trebuie să fie considerate într-o, într-un context global. Trăim într-o lume globalizată, care este caracterizată atât prin actori foarte dezvoltați, cât și prin actori uh, emergenți Uh, dar dacă e să, să vorbim despre acești actori, uh, despre aceste state emergente, dacă e să deci dacă e să vorbim despre ele uh, și să le evaluăm, ne dăm seama că aceste state emergente se comportă mult mai bine decât Uniunea Europeană sau Statele Unite ale Americii, mari actori uh, deci, în orice caz, ar fi uh, greșit și dificil să introducem ceva ce nu are o dimensiune globală, dat fiind faptul că trăim într-o lume globalizată. Însă, bine, există argumente pro și contra, există foarte multe discuții emoționale pe această temă. Uh, Însă eu nu pot decât să, să ne sfătuiesc, să ne uităm la imaginea de ansamblu, să nu facem ceva ce s-ar putea să regretăm pe viitor. Vă mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Vă mulțumim pentru participarea la audierea noastră. Vă urez o vară plăcută, liniștită. Și de asemenea, vă reamintesc că poate era mai ușor de rezolv, erau mai ușor de rezolvat datoriile suverane pe vremea când erați președintele acordului de la Paris. Dumneavoastră ați, ați fost un actor important și pentru istoria financiară a României din anii 80. Dumneavoastră ați ajutat la uh, restructurarea datoriilor noastre. Deci, prin urmare, spun acesta pentru a vă mulțumi, de fapt, printre rânduri, pentru tot ceea ce ați făcut dumneavoastră pentru zona euro, pentru Uniunea uh, uh, Europeană pe ansamblu și pentru, uh, de ce nu, cadrul global. Vă mulțumim foarte mult! Next meeting is Monday, 7 p.m. in Strasbourg.